Raportul Consiliului European și declarația Comisiei, concluziile Consiliului European din 29-30 octombrie 2009, inclusiv mandatul și atribuțiile președintelui Consiliului European și ale înaltului reprezentant al Uniunii Europene pentru politica externă și securitate comună, slash, vicepreședinte al Comisiei și structura noii comisii. Aș dori să îmi exprim recunoștința față de domnul prim-ministru Reinfeldt și pentru domnul președinte al Comisiei, domnul Barroso, pentru prezența lor. Aș dori să dau cuvântul domnului Reinfeldt. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului, am marea plăcere de a vă afla din nou în fața dumneavoastră pentru a vă informa în legătură cu uh, rezultatele uh, Consiliului European, care se anunța unul foarte complicat. Uh, dați-mi voie să vă explic uh, situația. În ajunul Consiliului European ne-am aflat în contact uh, constant cu Praga și alte capitale și întrebarea care se punea era cum urma să uh, rezolvăm uh, solicitarea din partea Cehiei privind Carta Drepturilor Fundamentale. Uh, Sigur, punct, au fost multe puncte de vedere diferite și uh, s-au solicitat multe exceptări și scutiri uh, din partea altor state membre. În contrast, am uh, reușit să ajungem la un mesaj mai clar în privința schimbărilor climatice, celălalt subiect principal al întâlnirii. Mesajul din partea unor state membre era că nu erau gata să se angajeze uh, pentru niște cifre concrete privind finanțarea, uh, Um, ajustării și uh, eforturilor depuse de țările în curs de dezvoltare. Având în vedere aceste împrejurări, uh, sunt mai mult decât satisfăcut cu rezultatul, de rezultatul acestei întâlniri. Uh, și acum să vă spun principalele puncte ale întâlnirii. Obiectivul nostru era pentru că întâlnirea din decembrie de la Copenhaga se apropie, să continuăm să jucăm rol de lider în combaterea schimbărilor climatice. Uh, să nu ne facem iluzii. Negocierile au fost uh, îndelungate și dificile, dar până la sfârșit discuțiile au dus la o aprobare de către Consiliul European a estimărilor Comisiei a cifrei de 1 miliard anual uh, până în 2020. Și e, se estimează că nivelul sprijinului internațional ar trebui să se încadreze între 22 și 50 de miliarde de euro până în 2020. Sigur că mai sunt 10, ani până, 10 ani până în 2020, trebuie să acționăm mai rapid, așadar Consiliul a notat că în uh, plus avem nevoie de o finanțare globală de 5-7 miliarde de euro în fiecare an din 2010 până în 2012. Cifra finală uh, va fi stabilită după Copenhaga. Uh, Uniunea Europeană și statele membre sunt gata să-și, dea, să-și aducă contribuția, dacă și alți uh, actori uh, importanți fac eforturi comparabile mă satisface faptul că în cadrul Consiliului European am putut să cădem de acord Uh, acord uh, pentru un mandat foarte puternic în această privință. Acum câteva zile m-am întors de la convorbiri cu uh, prim-ministrul Singh de la summitul UE-India la New Delhi și săptămâna aceasta am avut convorbiri cu președintele Obama la summitul Uniunii Europeană în Statele Unite în Washington. Datorită acordului de la Consiliul European, noi am fost capabili să negociem de pe o poziție foarte puternică și unitatea noastră ne-a conferit și credibilitatea de a încuraja pe alții. Am putut să ne prezentăm angajamentele, am putut să ne exprimăm așteptările și încă o dată am putut să jucăm rolul de lider în această problemă care este atât de importantă pentru toți cetățenii. Stimate domnule președinte, stimați membri, întâlnirea de săptămâna trecută s-a referit și la situația economică și financiară. Deși sunt semne de îmbunătățire în economia globală, uh, Consiliul European a subliniat că nu e cazul să ne complacem în situația actuală. În, uh, la anul viitor, toate statele membre, în afară de unul, riscă să depășească uh, plafonul de deficit de 3%. Și de la începutul lui 2008, uh, PIB-ul nostru comun s-a micșorat la 4,7%. Din aceste motive, nu trebuie să renunțăm la măsurile de sprijinire până când nu vom fi ajuns cu adevărat la redresare. Și între timp avem nevoie să consolidăm încrederea și să continuăm continuăm să lucrăm în legătură cu unele strategii de redresare. La Consiliul European am făcut progrese pentru consolidarea supravegherii financiare și am ajuns la un consens uh, extins privind um, înființarea unui Consiliu de risc uh, sistemic la nivel european. Președinția va începe acum discuțiile privind aceste propuneri cu Parlamentul. Uh, vrem să ajungem la un pachet pentru o nouă structură de supraveghere și să ne asigurăm că nu se va produce o repetare a crizei financiare prin care tocmai am trecut. Uh, toate acestea fiind stabilite, trebuie să ne concentrăm pe salvarea locurilor de muncă. Mai mult de 5 milioane de europeni deja și-au pierdut locurile de muncă și foarte mulți se vor confrunta, din păcate, cu șomajul. Uh, noi suntem cei care trebuie să schimbăm această tendință. Când am prezentat prioritățile președinției suedeze în fața dumneavoastră pe data de 15 iulie, am spus că Uniunea Europeană trebuie să iasă întărită din această criză. V-am spus că modul în care vom rezolva criza economică și financiară era una din uh, cele mai importante sarcini în care ne stăm în față și încă așa continuă să stea lucrurile. Din acest motiv, ne vom întoarce să discutăm aceste probleme importante la uh, Consiliul European din decembrie. Estimate domnule președinte, stimați membri, un alt rezultat important al întâlnirii noastre a fost adoptarea strategiei uh, Uniunii Europene pentru regiunea Mării Baltice, o strategie bazată pe o inițiativă a Parlamentului European. Ambiția noastră cu această strategie este să rezolvăm uh, problemele de mediu foarte importante legate de Marea Baltică și să contribuim la succesul economic al acestei regiuni. Sunt convins că această inițiativă va avea un pozitiv efect și asupra altor zone ale Europei, va aduce împreună regiunile, își va aduce o contribuție pozitive, uh, pozitivă la competitivitatea întregii Uniuni Europene. Uh, s-au mai discutat și probleme legate de justiție și afaceri interne și am salutat progresele făcute în implementarea măsurilor privind uh, migrația ilegală în zona Mării Mediterane și am uh, solicitat să se acționeze într-un număr de zone specifice. Stimate domnule președinte, stimați membri, știu că în această după amiază doriți să uh, discutăm și probleme instituționale. Și acestea, sigur, au constituit un uh, element important al discuțiilor noastre. Una din, uh, unul din punctele cheie a fost să ne asigurăm că Tratatul de Lisabona va intra în vigoare în mod uh, rapid. Este un lucru important dacă vrem să ne putem confrunta cu adevărat cu provocările care ne stau înainte. Consultările au fost numeroase și foarte complicate, dar până la sfârșit am reușit să ne asigurăm că solicitarea Republicii Cehe a fost acceptată. Și cu acest acord, președintele Václav Klaus a fost pregătit să semneze tratatul. Și, după cum cu toții ați văzut, a făcut acest lucru în final, acum o săptămână. Instrumentul final pentru ratificare este acum uh, depus de uh, uh, Republica Cehă în la autoritățile italiene. Asta înseamnă că tratatul de la Lisabona va intra în vigoare pe data de 1 decembrie. Știu că marea majoritate uh, a dumneavoastră uh, sunt de acord cu mine atunci când îmi exprim satisfacția și ușurarea. În cele din urmă, acest capitol de pregătire a institu- reformei instituționale uh, se apropie de sfârșit. Uh, Consiliul European uh, a pregătit uh, și alte acțiuni pentru intrarea în vigoare a tratatului, linii directoare pentru serviciul de acțiune externă și o propunere pentru organizarea și funcționarea serviciului din partea viitorului înalt reprezentativ. Și acum, problema numelor Eh, trebuie nume pentru noile posturi create de Tratatul de la Lisabona și trebuie să numim un nou, eh, o nouă comisie împreună cu dumneavoastră. Ehm, intenționez să convoc o întâlnire a șefilor de state și de guverne pe data de 19 noiembrie pentru nominalizările acestor persoane ehm, și subliniez că numirea înaltului reprezentant va trebui să aibă loc înainte a numirii noii comisii și ar trebui precedată de contactele uh, uh, corespunzătoare cu Parlamentul. După cum știți, aceeași persoană va fi și vicepreședinte a următoarei comisii și va fi uh, ad, uh, um, numirea asta va fi adoptată în Parlament. Nu vreau acum să fac speculații în legătură cu uh, cine vor fi aceste persoane, dar aș dori să știu că nu contează doar, să spun că nu contează doar numele, contează și Uh, uh, ce vor face și cum vor face aceste persoane. Uh, stimate domnule președinte, stimați membri, Consiliul European de săptămâna trecută ne-a permis să facem progrese importante în mai multe probleme foarte delicate, chiar vitale pentru viitorul Europei și pentru viitorul întregii planete. Și uh, îmi exprim recunoștința față de colegii mei pentru atitudinea constructivă de care au dat dovadă. Uh, cu toate acestea, cu toții știm că mai sunt multe de făcut și vă pot promite că în următoarele săptămâni uh, uh, vom fi foarte ocupați și știu că vom coopera foarte bine cu Parlamentul dumneavoastră în multe probleme importante. Întâlnirea de Copenhaga se va desfășura peste doar 25 de zile. Criza economică e pe departe de a se fi încheiat dar avem un mandat uh, foarte puternic pentru negocierile privind climatul. Uh, suntem hotărâți să continuăm să conlucrăm pentru a genera noi surse de creștere economică și de locuri de muncă. Uh, sunt recunoscător pentru sprijinul dumneavoastră și de-abia aștept să răspund comentariilor și întrebărilor dumneavoastră. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnule prim-ministru. Și acum Dau cuvântul președintele, președintelui Comisiei Europene, domnul José Manuel Barroso. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimați deputați. Aș dori să-l felicit pe domnul Reinfeld pentru evaluarea pe care a făcut-o um, în legătură cu Consiliului, concluziile Concluziilor europene. Și aș dori să subliniez două aspecte în legătură cu politica. Uh, Credem că acest acord obținut a fost un acord foarte important pentru acțiunile noastre în domeniul schimbărilor climatice. Știm că e vorba de probleme dificile, probleme complicate, miza e așa de mare, acordul nu va fi ușor de obținut, ori Consiliul European a depășit așteptările mele inițiale. Am, a, au fost aprobate cifrele a, uh, propuse de comisie și s-au votat condiții foarte stricte. Deci mesajul e foarte clar. Uniunea Europeană este gata pentru Copenhaga. Încercăm să facem o ofertă pentru uh, reducerea emisiilor poluante, așa cum a spus Comisia în septembrie, atât pe termen lung, uh, cât și prin uh, finanțare adecvată. Dacă dorim ca țările în curs de dezvoltare să-și reducă emisiile și să ia angajamente ferme, e nevoie de bani, de fonduri. Evaluarea noastră este că Până în 2020, țările în curs de dezvoltare vor avea nouă, nevoie de un miliard de euro anual pentru a combate schimbările climatice și Consiliul European a aprobat această propunere. Acordul uh, vizează faptul că Uniunea Europeană își va asuma partea care îi revine. E foarte clar că și partenerii noștri trebuie să dea dovadă de răspundere. Pentru că noi nu ne dorim ca Uniunea Europeană să uh, deschidă un drum în speranța că ceilalți urmează modelul nostru. Noi încercăm să facem un efort pentru a optimiza acest efort mondial de a reduce uh, emisiile uh, poluante. Când am fost la Washington și în New Delhi săptămâna trecută, mi s-a amintit cât de mult au avansat acești doi parteneri în ultimul an E adevărat și pentru alți parteneri, precum China. Sigur, vom continua să respectăm uh, cerințele foarte importante a unei răspunderi comune, dar diferențiate în domeniul combaterii schimbărilor climatice. Însă, așa cum am spus-o de multe ori recent, e o aventură comună, iar Uniunea Europeană va continua să impulsioneze pentru contribuții reale din partea tuturor celorlalți actori. Trebuie să ne axăm pe scopul final, avem nevoie de reduceri ambițioase, concrete, pe care le putem verifica pentru a ne asigura că limităm creșterea temperaturii la mai puțin de 2 grade Celsius. Deci care sunt perspectivele pentru Copenhaga? Se pare că e posibil ca Copenhaga să nu, uh, la Copenhaga să nu se uh, semneze acordul cu care uh, venim noi. Însă nu trebuie să ne culcăm pe lauri, nu trebuie să permitem ca scopul final să nu conteze, pentru că miezul contează mai mult decât forma. Eu cred că ar trebui să avem un acord total care să se bazeze pe angajamente ferme, care să intre rapid în vigoare și care să includă toate părțile implicate în reducerea emisiilor și în finanțarea acestei acțiuni și vom, ne vom lupta pentru ca acest acord final să fie transpus într-un uh, tratat, într-un tratat obligatoriu. Și pentru asta trebuie cu toții să nu precupețim niciun efort în uh, săptămânile care ne rămân. Uh, domnule președinte, stimați deputați, am arătat că prin acțiuni comune decisive ne putem pune de acord pe un acord care până nu de mult părea o iluzie. Și aceasta este uh, rezultatul cel mai important al uh, Consiliului European. A fost ultima piedică care a fost uh, înlăturată cu ratificarea tratatului de la Lisabona, ne putem uita la viitor cu încredere, pentru că, așa cum spunea domnul Reinfeldt, tratatul de la Lisabona va intra în vigoare la începutul lunii viitoare. De fapt, Comisia lucrează deja pe marginea implementării sare. Am lansat o consultare cu privire la inițiativa cetățenească ca un prim pas înainte. Aș dori să le fiu recunoscător domnului prim-ministru Reinfeldt și serviciilor sale pentru faptul că uh, a depus atâtea eforturi pentru ca uh, vaporul să se întoarcă cu bine în port. Uh, contribuția președinției suedeze la obținerea acestui consens este foarte importantă, dar acum trebuie să ne pregătim pentru tranziție. Sigur că e, toată lumea dorește să discutăm despre posturi. Nu, nu e de competența mea să vorbesc despre candidați, însă în calitate de președinte al Comisiei și cunoscând foarte bine problemele instituționale, sper ca șefii de stat și de guverne să aleagă persoana care poate să aducă un adevărat spirit de conducere la Consiliul European. O persoană care crede în valorile europene, care de-a lungul timpului, prin acțiunile sale, să contribuie cu adevărat în mod pozitiv la activitățile Consiliului European. Prioritățile cred că ar trebui uh, stabilite pe o perioadă mai lungă de timp, nu doar pentru 6-7 luni, și pe plan extern, astfel încât politica externă de securitate comună să transmită mesaje clare înspre partenerii noștri externi sunt, intenționez să cooperez strâns cu acest președinte al Consiliului European pentru că acest parteneriat va schimba cu adevărat lucrurile. Trebuie ca șefii de stat și de guverne să continue ca politica externă și de securitate comună să fie o prioritate. Iar uh, Consiliul European va uh, reprezenta Uniunea Europeană la acest nivel. De asemenea, trebuie să folosim toate competențele comunitare, de la economie la comerț, de la extindere la dezvoltare, de la energie la justiție, în care președintele Comisiei Europene uh, reprezintă Uniunea Europeană conform tratatelor. Intenționez să fac tot ce pot pentru ca acest parteneriat să funcționeze, pentru ca Uniunea Europeană să prospere pe plan inter și pe plan internațional. Sigur că aceleași lucruri sunt valabile și pentru un alt reprezentant. În altul reprezentant va reprezenta și va, va, va fi și vicepreședintele Comisiei Europene. Din punct de vedere pragmatic, această numire este foarte importantă pentru că numirea sa și celelalte propuneri din partea statelor membre pentru posturile de comisar îmi vor permite să numesc următorul colegiu și să distribui portofoliile politice. Eu sunt convins că acest vicepreședinte al Comisiei, înalt reprezentant, dacă este sprijinit de Serviciul Extern de Politică și de Securitate, cu toată experiența și expertiza noastră, cu competențele noastre comunitare, poate reprezenta o adevărată schimbare radicală în acțiunile serviciului nostru extern. Și ajung acum la uh, Comisie, la Comisia Europeană. Aș dori ca Comisia să fie alcătuită din europeni competenți și europeni uh, pătruși de valorile europene doresc ca Comisia să profite de competențele sale de inițiative în dezbaterile mele cu statele membre. Mă voi asigura că așa se va întâmpla. Aș dori ca statele membre să vină cu propuneri, inclusiv propuneri de nume de femei, iar eu va trebui în final să decid în legătură cu atribu atribuirea portofoliilor. Acestea sunt uh, uh, distribuite nu țărilor, ci persoanelor. Sunt hotărât să uh, respect procesul Parlamentului European în ceea ce privește numirea comisarilor. Întârzierile legate de tratatul de la Lisabona reprezintă o nouă provocare. Nu trebuie să tărăgănăm numirea comisiei, dar nu putem să impune ca audierile să, fie uh, pripite. Stimați uh, eurodeputați, Tratatul de la Lisabona ne va permite să ne ridicăm mai bine la înălțimea cetăț- așteptărilor cetățenilor dar ce ne oferă acest tratat reprezintă mai ales voința politică. Tratatul ne dă prerogativele de a acționa, dar e nevoie de dorința de a acționa împreună. Și astfel ajung la începutul uh, discursului din uh, după masa aceasta. Europa, reprezentată aici, Europa unită în solidaritate și libertate, nu ar fi fost posibilă fără angajamentul și fără dedicarea tuturor celor care au declanșat aceste evenimente extraordinare în urmă cu 20 de ani. Trebuie să alimentăm această flacură, flacără, trebuie să ne lăsăm animați de spiritul anului 1989 și sunt sigur că vom Reuși doar astfel. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule președinte Barroso. În numele grupurilor politice, primul pe lista mea, în numele grupului PPE, domnul Joseph Dol. Domnule președinte, dragi colegi, tratatul de la Lisabona este ratificat de cele 27 de state membre ale Europei și Europa are obligația de a obține rezultate. Obligația de a obține un rezultat în privința instituțiilor, în special uh, numirea rapidă uh, a persoanelor pe posturi de răspundere, obligația de a obține rezultate în privința climei și energiei, obligația de a obține rezultate în ceea ce privește creșterea economică. Odată cu semnarea de către președintele ceh, procesul de ratificare a tratatului de la Lisabona s-a încheiat. Grupul PPE, care și-a pus amprenta asupra tratatului de la Lisabona, este mulțumit uh, de această evoluție, însă credem că dezbaterea publică europeană nu trebuie să se um, limiteze la instituții, care nu sunt decât un instrument în serviciul unor ambiții politice, ci trebuie să se concentreze asupra acestor ambiții. De aceea, grupul cere domnului Reinfeldt de a face totul pentru a obține un acord cât mai rapid cu privire la numele președintelui Consiliului și uh, numele înaltului reprezentant. De îndată ce statele membre își vor fi desemnat candidații, vă rugăm să le repartizați cât mai repede competențele pentru a putea fi uh, examinați de către Parlamentul European în cadrul unor audieri cât mai amănunțite cu putință. Nu vă spun nimic nou, domnule președinte al Comisiei, atunci când vă spun că dezbaterea cu privire la aceste personalități nu interesează decât microcosmosul bruxelez. Cetățenii sunt interesați de șomaj, de credite, de pregătire profesională. Uh, sunt interesați ca conferința de la Copenhaga să vină cu vești bune și sunt interesați ca iarna 2009-2010 să nu se mai caracterizeze prin întreruperea furnizării de gaz noi, instituțiile europene, ne aflăm în situația în care trebuie să facem în așa fel încât trenul european să funcționeze cu viteza unui tren rapid și nu cu viteza unui tren personal. Fiecare știe cât de greu este să găsiți un echilibru între sensibilitățile politice, origine geografice, obligațiile de paritate și disponibilitatea personalităților. Însă aveți datoria de a finaliza cât mai rapid un acord în Consiliu, așa cum datoria Parlamentului și a grupurilor parlamentare este a de se pronunța asupra acestor alegeri în mod responsabil și cu respectarea interesului general european. Sper că acesta va putea fi unul dintre succesele președinției suedeze, însă pentru aceasta trebuie să acționați repede, foarte repede. Domnilor președinți, dragi colegi, Timpul nu mai are răbdare nici în privința climei, la câteva săptămâni de la conferința de la Copenhaga și aș vrea să salut atitudinea responsabilă a Consiliului European. Acesta și-a reafirmat angajamentul de a face din lupta împotriva încălzirii climatice și din reducerea emisiilor de dioxid de carbon un uh, obiectiv uh, planificat. Însă, în același timp, uh, Consiliul așteaptă ca și partenerii să dea dovadă de aceeași hotărâre. Nu ar fi bine să ne arătăm toate cărțile și să-i lăsăm pe partenerii americani, chinezi, indieni și alții să facă ce vor. Statele Unite, China și India sunt puteri mondiale care trebuie și ele să-și asume responsabilitățile. Europa și le asumă pe ale sale, însă nu o poate face singură. La Copenhaga nu va fi suficient un acord politic. Ceea ce contează sunt angajamentele concrete, palpabile ale statelor. Vorbeam despre obligația de a obține rezultate. Aceste rezultate se referă în primul rând la uh, relansarea economică și la ocupare. Cele două sunt uh, legate strâns. Totul este să știm dacă relansarea activității va fi însoțită de crearea de locuri de muncă și dacă se bazează pe temelii sănătoase și în special pe o piață deschisă, reglementată și neprotecționistă. Acestea sunt adevăratele preocupări ale europenilor. Aceasta trebuie să fie preocuparea numărul unu a Europei și a statelor membre, dincolo de chestiune de intendență. La 20 de ani după căderea zidului Berlinului, trebuie spus că niște persoane hotărâte au uh, făcut să cadă acest zid și vă îndemn să aveți același efect uh, asupra șefilor de state și de guverne. Vă mulțumesc! Mulțumesc, uh, domnule Doș, acum din partea socialiștilor și democraților europeni. Are cuvântul domnul Svoboda. Președinte, rați președinte, comisionspreședinte. Mulțumesc, domnule președinte, domnule președinte al Consiliului European, domnule președinte al Comisiei. Astăzi este o coincidență fericită și mă refer la faptul că avem această discuție imediat după discursul domnului Havel, care ne-a, ne, -a, arătat importanța reunificării de acum 20 de ani a Europei. Eu m-am născut uh, la câțiva kilometri spre vest de cortina de fier. Dar uh, a fost doar o întâmplare, aș fi putut să mă nasc de partea cealaltă. Am văzut uh, ce s-a întâmplat uh, în 56, în Ungaria, în 68, uh, la Praga. Uh, și tratatul de la Lisabona, eu cred că este doar o completare a tuturor acestor evenimente, a reunificării Europei. Uh, domnul președinte Klaus probabil că nu vroia să ratifice exact în luna în care aniversăm noi căderea zidului. A fost până la urmă totuși o coincidență fericită că am obținut ratificarea exact în această lună, cu o mică întârziere. Uh, bine, domnule președinte al Consiliului, nu vă invidiez uh, pentru, pentru uh, ce, câte probleme vă stau înainte și aș avea o solicitare pentru dumneavoastră să încercați să ajungeți și la un echilibru geografic în care să corespundă la noua realitate a Europei și uh, să faceți tot ce puteți pentru a fi mai multe femei reprezentate uh, poate nu atât de valoroase precum colega Wallström, dar oricum să fie un număr uh, și, și pentru colega și precum colega Malmström care este aici de față, însă e bine ca în Europa să avem mai multe femei în funcție de conducere pentru a re, reflecta și compunerea geografică și demografică a Europei de astăzi. Uh, sigur, uh, va fi o sarcină dificilă și nu știu dacă veți reuși, dar măcar să v-aș ruga să vă faceți avocatul uh, acestui uh, punct de vedere. Noi vrem ca întreaga populație europeană să fie reprezentată la vârful instituțiilor europene. Uh, domnule președinte al Consiliului, um, când va fi numit în altul reprezentant pentru politica externă și de securitate comună, acesta va fi sigur și vicepreședinte al Comisiei și uh, Parlamentul trebuie să își spună cuvântul, uh, trebuie să aprobe această numire și uh, sigur că din acest punct de vedere sarcina noastră este comună și în colaborare cu dumneavoastră, domnule președinte, trebuie să acționăm în mod corect, dar și rapid, pentru că cetățenii europeni ne cer să fim activi și nu doar să discutăm uh, luni și luni de zile pe marginea numelui candidaților. Uh, vreau să mă refer și la criza financiară la care v-ați referit și dumneavoastră, domnule prim-ministru. Uh, Ați menționat uh, situația dramatică a șomajului care este în creștere în Uniunea Europeană. Ați spus de asemenea că nu putem opri acum măsurile de sprijin uh, a economiei atât timp uh, cât șomajul e amploare și cetățenii europeni nu pot accepta această situație. Sigur, este în curs și dezbaterea privind tranzacțiile financiare eu cred că s-au făcut uh, unele lucruri în acest domeniu, dar trebuie să continuăm pentru că e important să demonstrăm că acest control uh, îl luăm în serios. Trebuie să spunem foarte clar că dorim să utilizăm toate instrumentele care ne uh, stau la dispoziție pentru a opri speculațiile și ca, pentru ca să putem uh, ajuta băncile care se găsesc în situații dificile. Trebuie să lansăm uh, semnale foarte clare. Președintele Goldman Sachs, recent, a declarat că este un, uh, un bancher care este dedicat muncii. Ehm, ehm, eh, și că o face în numele Domnului. Ehm, <laughs> nu știu dacă pot fi de acord cu această exprimare, poate eh, eh, este puțin exagerată, dar reflectă starea de spirit a acestei persoane care spune că face o muncă aflată sub semnul Domnului. <laughs> Nu știu, noi aici trebuie să dăm semnale clare că facem tot ce putem împotriva speculației și a șomajului și sper că, domnule președinte, că veți acționa în acest sens. Mulțumesc, domnule Svoboda. Și acum din partea ALDE are cuvântul domnul Verhofstadt. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori în introducere să îl felicit pe domnul Reinfeld și pe Cecilia, bineînțeles, pentru ratificarea tratatului de la Lisabona. Cred că trebuie să subliniem acest lucru grație determinării, a hotărârii dumneavoastră, datorită compromisurilor pe care știți să, să faceți, să, să, să dați dovadă, am ajuns la acest rezultat pentru că foarte mulți pesimiști în sală se gândeau că va trebui să așteptăm alegerile britanice sau chiar Uh, parlamentare sau uh, chiar uh, că acest tratat nu va fi ratificat niciodată. Deci, grație muncii dumneavoastră, eforturilor dumneavoastră, acest tratat a fost ratificat. Zece ani de muncă intensă. Mulțumesc și pentru că ați acceptat să participați la această dezbatere cu privire la profilul înaltului reprezentant al Consiliului și în legătură cu alcătuirea Comisiei, pentru că va fi singura dezbatere pe această temă. Uh, nu procedăm tot în spiritul transparenței. Se uh, citește, citim foarte multe lucruri despre acest lucru uh, în presă, dar cred că pe viitor va trebui să ne gândim cum putem să aducem transparență în acest proces care este foarte important pentru Uniunea Europeană. Și o să inversez puțin ordinea priorităților. Domnule președinte al Comisiei, o să mă refer la structura Comisiei, pentru că cred că pentru Parlamentul European este aspectul cel mai important. E competența dumneavoastră, dar și a noastră. Noi suntem în relație directă. De fapt, noi controlăm alcătuirea Comisiei. Ori, în ceea ce privește președintele Comisiei, noi nu avem nimic de spus. Ce am dorit noi din partea dumneavoastră ar fi ca în propunerea dumneavoastră, pentru prima dată, să folosiți aceste clustere în, uh, în împărțirea competențelor. Deci noi vă propunem să creați aceste clustere, aceste grupări de portofolii în comisie. Deci, politica externă, evident, inovările, uh, clima, protecția uh, mediului și durabilitatea, apoi justiția financiară și economică și, în fine, afacerile interne. interne. Cred că e foarte important, e necesară această grupare și de ce nu să avem vicepreședinți la comisie care să își asume răspunderea pentru o împărțire a sarcinilor de bun simț la comisie. Și astfel am putea îmbunătăți și mai bine acțiunile, activitatea comisiei. În al doilea rând, cred că ar fi necesar să avem un echilibru în reprezentarea femeilor în cadrul comisiei, uh, E o preocupare permanentă și pentru dumneavoastră, cred. Doriți ca candidații să fie femei în mare măsură. Cât despre înaltul reprezentant, în acest post, domnule Reinfeld, e important să fie cineva care dorește să deruleze o politică coerentă, externă și a politicii comunitare o persoană care să apere drepturile omului și că, care să introducă acest element în fiecare din acțiunile sale. Și în al treilea rând ar trebui să fie o persoană care crede într-un serviciu puternic de acțiune uh, externă al Uniunii Europene. Cred că așa ar trebui să arate această persoană dorim ca această persoană să uh, considere că politica de securitate comună și politica comunitară merg, merg mână în mână și e relevant pentru că această persoană va fi și vicepreședinte al Comisiei. A treia numire, de care se vorbește cel mai mult, cea mai atrăgătoare, postul de președinte al Consiliului. Domnule Reinfeld, grupul meu are trei păreri. Nu putem emite decât uh, păreri, pentru că până la urmă decizia finală aparține Consiliului. Din fericire, cineva poate să-și facă cunoscută poziția. Am dori să fie un uh, președinte, un chairman și nu un șef. Un... În al doilea rând, o persoană care să cred, creadă în valorile europene dacă alegem un papă, alegem un catolic totuși. Dacă dorim să fie un președinte al Consiliului, să fie cineva care crede în integrarea europeană și nu o persoană sceptică. Avem câteva exemple în acest sens. Și pentru a ne asigura că această persoană crede cu adevărat în integrarea europeană, cred că e o persoană care trebuie să creadă cu adevărat în metoda comunitară, pentru că doar ea permite Europei să uh, înainteze. Nu guvernamentalismul permite Europei să facă pași înainte. Din fericire, unele state membre nu cred în metoda interguvernamentală, nu metoda comunitară trebuie să fie deviza lui. Și uh, în încheiere, domnule președinte, aș dori să-l rog pe domnul Reinfeldt să ajungă la un consens în cadrul Consiliului și că această coaliție pro-europeană care funcționează în Parlamentul nostru să, fie, să se oglindească și în numiri și în alcătuirea instituției să găsiți un compromis, dar care să reflecteze și această alianță pro-europeană care permite Europei să avanseze, să meargă înainte în cadrul Parlamentului. Mulțumesc, domnule Verhofstadt. Are cuvântul acum doamna Rebecca Harms în numele verzilor Alianței Libere Europene. Mulțumesc, domnule președinte, domnule Reinfeldt, domnule Barroso, Cred că amintirea evenimentelor de acum 20 de ani au dus la toate aceste discuții legate de ratificarea tratatului de la Lisabona. Ideea lui Václav Havel cu privire la Europa Europa aceea a ciorovăielilor, uh, este uh, are, conține un adevăr, însă trebuie spus că ratificarea tratatului de la Lisabona este importantă și Mă întreb dacă nu va fi uh, pusă sub semnul întrebării. Am ascultat discursul domnului Havel. Cred că, într-adevăr, atunci când vorbim despre Republica Cehă, avem sentimente dificile, am ajuns la un acord, trebuie să fie numite personalități în fruntea Uniunii Europene, și uh, există încă țări care nu dau dovadă de foarte multă voință de integrare. Există o ofertă convingătoare de personalități, diferiți vorbitori au elogiat realizările Europei în perspectiva summitului de la Copenhaga, ei bine, nu împărtășesc aceste elogii. M-am întors de la conferința de la Barcelona, care pregătea conferința de la Copenhaga. Avem ambiții din ce în ce mai limitate cu privire la Copenhaga și cred că este o eroare. Am uh, făcut tot posibilul, a venit acum rândul celorlalți să acționeze. Când uh, vedem ce fac europenii în privința dioxidului de carbon, atunci când uh, ne uităm la obiectivele de reducere a emisiilor, când vedem de asemenea care sunt reglementările din pachetul uh, supra climei, ne dăm seama că toate acestea nu sunt suficiente pentru a se limita obiectivul uh, la, pentru a se obține o încălzire de sub 2 grade. Dacă se va ajunge la un acord constrângător, se vor uh, pune sub semnul întrebării a acorduri care sunt în vigoare de ani de zile. Care este mesajul pe care doriți să lansați la Copenhaga? Există un lucru de care mă tem. Strategiile pentru dezvoltarea durabilă, pentru folosirea eficace a resurselor, pentru protecția climei, sunt principii ale politicii economice și industriale ale Uniunii Europene. Cred că europenii aplaudă toate aceste declarații, însă în situația aceasta de criză economică ne-am pierdut încrederea că locurile de muncă vor fi create, inclusiv uh, prin lupta împotriva încălzirii climatice. Cred că criza economică este un uh, motiv pentru a lua măsuri de luptă împotriva, uh, de, împotriva emisor și de protejarea climei. Vă mulțumesc! Mulțumesc uh, și acum uh, din partea conservatorilor și reformatorilor europeni, domnul Kirkhope. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând doresc să felicit președinția suedeză pentru poziția adoptată la Consiliul European în problema schimbărilor climatice, unde toți ne așteptăm ca Europa să joace un rol de lider. Noi, într-adevăr, ocupăm o poziție puternică în perspectiva întâlnirii de la Copenhaga, însă văd că acum există o dezbatere dominantă pe agenda europeană și anume numirea uh, acestor două persoane, acestor două noi funcții în uh, comisie, pe alta trebuie să vedem ce vor face, care va fi menirea acestor persoane și apoi vedem cine să fie aceste persoane. Sigur, noi trebuie să putem să îi audiem pe acești candidați, poate inclusiv pe domnul Verhofstadt, înaintea acestei numiri, dar dezbaterea pare să degenereze uh, în certuri mărunte auzim de țări uh, mari, țări mici, nord, sud și nu auzim despre cine ar fi cel mai bun candidat care să-și asume aceste răspunderi. Unii uh, chiar au încercat să împartă Europa în două clase de indivizi, uh, că ar fi eligibile doar persoane din zona Schengen sau euro. Cred că aceasta este o discriminare care este neacceptabilă. Asta într-o zi în care ne aducem aminte de toți cei care au căzut în războaie și într-o săptămână în care um, ne-am amintit de ororile din Kristallnacht și evenimentele tragice care i-au urmat și acum când uh, uh, îi um, ne reamintim uh, de toate evenimentele care au dus la prăbușirea comunismului în Ungaria, Polonia, țările Baltice, toate țările din Europa Centrală și de Est și apoi la Berlin. Este corect, domnule președinte, să luptăm pentru libertate și valori comune, nu pentru locuri de muncă bine plătite pentru doar puțini dintre noi. Mulțumesc. Și acum uh, are cuvântul domnul Lothar Bischi din partea GUE NGL. herr präsident! der vertrag von lissabon ist von allen 27. domnule președinte tratatul de la lisabona a fost ratificat de către toate statele membre ale uniunii europene. Mulți consideră acest lucru o adevărată reușită, însă nu și noi, nu și grupul meu. Sărbătorim faptul că Carta pentru Drepturile Fundamentale nu a fost ratificată de către statele membre, ce, trei state membre, ceea ce înseamnă că nu avem cum să înregistrăm progrese adevărate în acest domeniu. Aș dori să mă axez mai ales asupra uh, aș fi dorit să mă refer la aniversarea de astăzi și la prezența domnului Havel. Dar să nu uităm că cetățenii noștri își doresc o Europa pașnică, o Europa uh, socială în care să aibă locuri de muncă și din aceste motive vom folosi tratatul în uh, acest sens. Așa am făcut și în trecut și vom face în viitor la fel. Parlamentul European are mai multe competențe. Sigur că salut această evoluție. Însă, dacă ne uităm uh, la toată această bucurie generală, cred că ar fi bine dacă șefii de stat și de guverne ar fi folosit acest uh, summit pentru uh, priorități mai concrete. Cea mai importantă dintre ele este schimbările, o reprezintă schimbările climatice. Ne îndreptăm spre conferința de la Copenhaga și, din câte văd eu, Uniunea Europeană nu preia rolul de pionier pe care spunea că o să îl uh, asume. Avem nevoie de obligații pentru a reduce emisiile poluante, nu avem niciun fel de astfel de țintă obligatorie și, de asemenea, niciun stat membru nu s-a obligat în mod deschis să își asume în acest domeniu răspunderea financiară. Și nu putem tolera o astfel de situație. Cred că vorbim uh, de fapt de supraveghere și de pace în lume. De fapt, aceasta este miza dezbaterii. Schimbările climatice duc, duc la sărăcie, la foamete. Uh, mulți oameni sunt obligați uh, să își părăsească țările de baștină. În, aceast, în plenul Parlamentului European am vorbit despre aceste provocări mondiale. Sunt provocări globale care nu pot fi abordate la nivel național Pacea este una dintre aceste provocări, așa cum s-a spus deja și dacă Uniunea Europeană nu ia măsuri în mod logic, consecvent și exemplar, atunci vom pierde din credibilitate pe plan uh, internațional. Vă mulțumesc. Are acum cuvântul William Dartmouth. Uh, Domnule președinte al Parlamentului, Noul post de președinte al uh, Consiliului este un post pentru doi ani și jumătate și are prerogative bine definite. Cineva trebuie să-i spune domnului Tony Blair să nu fie prea supărat dacă nu-l obține. După Lisabona, adevăratul împărat roman uh, al secolului 21, adevărata personalitate puternică va fi președintele Comisiei, domnul Barroso. Și spun acest lucru în ciuda observațiilor sale legate de parteneriat. În ceea ce privește altul reprezentant, va exista un buget pentru misiuni diplomatice și subliniez că existența postului de înalt reprezentant amenință locul permanent uh, ocupat în, în Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite de către Marea Britanie și Franța. Principala problemă cu care se confruntă țările europene nu este aceea a existenței a prea multe reprezentanțe diplomatice, ci faptul că reprezentanțele nu sunt uh, suficient utilizate. S-a sărbătorit aici căderea zidului Berlin, Berlinului. Însă astăzi avem uh, un zid uh, înain, în uh, interiorul națiunilor între oamenii politici și oameni și oamenii de rând și cetățeni. Este puțin târziu să cerem acum transparență. Există unii care vor continua să se exprime în numele cetățenilor și împotriva acestor instituții care, după cum a spus grupul nostru și în trecut, uh, lips, uh, duc lipsă de legitimitate democratică. Vă mulțumesc! Thank you. Mulțumesc! Și acum domnul Hans-Peter Martin din partea neafiliaților. Mulțumesc uh, pentru democrație e nevoie de evoluție. Uh, sigur, e bine când se pomenește aici de transparență, cum a făcut-o pe drept cuvânt domnul Verhofstadt. Ne aflăm sub președinția suedeză și uh, Suedia este un uh, model în materie de transparență. Și pentru aceste posturi de înaltă responsabilitate despre care discutăm aici și domnul Barozo știe de ce vorbesc. Germania poate da un exemplu, însă se pot da și altele. Uh, sunt exemple pozitive și negative, din păcate. Acum că tratatul va intra în vigoare, v-aș ruga să dați dovadă de curaj, pentru că avem de nevoie de structuri mult mai clare și transparente pentru aceste posturi de înaltă răspundere. Trebuie să găsim persoanele adecvate și cu calificări suficiente pentru acest lucru. Mulțumesc. Și acum uh, are, are cuvântul domnul Reinfeld, domnul prim-ministru Reinfeld, vă rog. Thank you very much for Mulțumesc foarte mult pentru contribuțiile dumneavoastră foarte valoroase și pentru întrebările pe care mi le-ați adresat. Așa cum spunea cineva, a fost foarte greu să convingem 27 de state membre să ratifice acest tratat. El a fost discutat de-a lungul anilor și în, mă surprinde întotdeauna întrebări uh, legate de uh, ratificarea uh, rapidă a acestui tratat. Eu trebuie să mă bazez pe Constituție. Să nu uităm că președintele uh, Consiliului și șefii de stat și de guverne iau deciziile în Consiliu conform uh, tratatelor europene. Mai există o problemă care mie mi se pare evidentă. Majoritatea persoanelor la care mă refer sunt prim-ministri în uh, statele membre europene și e foarte greu să depui, să-ți depui candidatura pentru o slujbă pe care s-ar putea să nu o primești, să îți informezi poporul că te duci să-ți depui candidatura, să nu o primești și apoi să te întorci înapoi la postul de prim-ministru. Și cred că acesta este un factor hotărător în acest proces. Cu privire la înaltul reprezentant, uh, veți beneficia de mai multă transparență și de dezbateri, pentru că uh, va fi o parte din uh, procesul de luare a deciziilor și de comisie după audierile de la Parlamentul European. Pentru a răspunde domnului Svoboda, în tratat se stipulează că, având în vedere că tratatul intră în vedere în 1 uh, decembrie, în altul reprezentant uh, preia funcția imediat, însă el face parte din Comisia Europeană și din uh, Parlamentul European, din cele trei instituții europene. Am spus că e o muncă grea, însă niciodată nu a fost anticipată. De fapt, Înainte de președinția suedeză, acest tratat ar fi trebuit să, se, să fie ratificat, să fie în vigoare. Deci procesul e mai îndelungat decât ne așteptam noi. Referitor la această problemă a echilibrului, îmi este pus în vedere de foarte multe ori. Astăzi am avut uh, o rundă de uh, consultări cu cei 26 de colegi ai mei Problema e că e foarte greu să respecti echilibrul când ai doar două persoane. S-a vorbit despre mai multe criterii, uh, criteriul de egalitate de genuri și așa mai departe. Pentru mine, echilibrul cel mai important este să respectăm echilibrul între centru stânga și centru dreapta. Deci avem foarte multe echilibraje de făcut și aș dori să, ca această persoană să întrunească toate criteriile care uh, Uh, la care vă referați. Eu cred că e imposibil, aș fi foarte bucuros, dar încercăm să identificăm echilibrul cel mai bun cu putință. Așa cum spuneam, uh, joi vom avea o cină pentru summit, vom încerca să lansăm cât mai repede acest proces, însă Cineva m-a întrebat cine va lua această decizie. Doar aceste consultări uh, necesită foarte mult timp. Suntem 27 de state membre. Consult consultările cu toți colegii uh, au nevoie de două zile de lucru. E un proces extraordinar, dar s-ar putea să dureze mai mult. Referitor la schimbările climatice. Sunt de acord cu Rebecca Harms că Europa nu face suficient în acest domeniu. Aș dori să vă reamintesc însă că am prevăzut, am anticipat această situație în care trebuie să depunem eforturi susținute în Europa cu aceste ținte obligatorii, însă sigur că se pune și problema condițiilor. Și, de fapt, vă transmit punctul de vedere al multora dintre colegii mei. Sunt foarte clari în această privință. Dacă dorim să mergem în Europa mai departe, trebuie să ne asigurăm că și partenerii din alte părți ale lumii vor face la fel salut deciziile statelor membre care au mers mai departe și avem foarte multe exemple. Suedia, țara mea, are o țintă de reducere de 40% uh, până în 2020. E valabil și pentru Germania. Deci cred că trebuie să întreprindem mai multe eforturi. Și nu noi cerem Um, um, reducerea nivelului de ambiție pentru uh, summitul de la Copenhaga, dar în amonte trebuie să facem o muncă de convingere pentru a-i convinge și pe ceilalți să facă la fel ca noi. Așa cum spuneam, am fost în India, în Statele Unite, mai târziu în această lună mă duc în China și trebuie să avem un acord la nivelul liderilor în acest domeniu și, de fapt, aceasta este greutatea, e o provocare globală într-o lume în care nu avem acest leadership sau un mod de a luarea deciziilor ca în Uniunea Europeană și deci e mai greu să obții uh, rezultate concrete. Dar în același timp trebuie să facem acest lucru. După cum știți, Uniunea Europeană reprezintă doar 13% din emisiile globale. Nu putem să rezolvăm problema singuri. Trebuie să obținem angajamente de la mari poluatori și de fapt chiar ei uh, spun că vor să facă parte din uh, acord. În fine, în timpul președinției suedeze încercăm să obținem o mai bună supraveghere a piețelor financiare pentru a avea mai bune piețe financiare pe viitor. Uh, vom lansa dezbateri care vor urma și în președinția suedeză în ce privește concurența, uh, flexibilitatea pieței muncii, cum putem să ieșim din această criză în mod definitiv deci trebuie să desprindem învățăminte din problemele pe care le avem, să avem piețe financiare mai bine funcționale, dar, pe de altă parte, trebuie să încercăm să obținem o mai bună concurență și uh, piețe de muncă mai uh, bune în Europa. Vă mulțumesc, mulțumesc domnule prim-ministru. Aș dori să dau cuvântul domnului Barroso. Very briefly, Mr. President, some of the issues that were directly put Aș vrea să răspund la unele dintre întrebările puse în cursul dezbaterii. În ceea ce privește schimbările climatice, Uniunea Europeană trebuie să respecte un tratat. Am ratificat uh, tratatul de la Kyoto și suntem pentru un tratat cu forță obligatorie. Dacă există ceva care nu dorește un tratat cu forță obligatorie, acel cineva nu este Uniunea Europeană. Însă adevărul este că unii dintre partenerii cei mai importanți nu sunt pregătiți să adopte un astfel de tratat. Deci sunt două posibilități. Fie insistăm să obținem ceva ce știm că nu vom obține, fie încercăm să obținem rezultatul cel mai ambițios care e posibil. Cred că este posibil și vom lupta. Vom lupta să obținem acordul cel mai ambițios posibil la Copenhaga. Acest acord va fi un acord pentru a încheia un tratat cu forță obligatorie care prevede ținte clare și acțiuni clare pentru țările în curs de dezvoltare, inclusiv economiile emergente care au răspunderea de a uh, împărți povara. Și vom prevedea finanțări pentru țările cele mai puțin dezvoltate pentru că știm foarte bine că fără sprijin acestea nu vor putea face eforturile de adaptare necesare. În ceea ce privește chestiunea instituțională, să fim cinstiți între noi. În curând va intra în vigoare un nou sistem. Un sistem care este extrem de exigent. Majoritatea noastră am luptat foarte mult pentru a obține acest tratat și am luptat timp de cel puțin 9 ani după tratatul de la Nisa. Am vrut să obținem un tratat mai ambițios. Acum, acest tratat trebuie să fie pus pe roate. Este complex pentru că Uniunea Europeană este nu doar o Uniune a statelor, ci și o Uniune a cetățenilor. Cred că esențialul este tocmai respectarea tratatelor. Suntem o comunitate de drept și în ziua în care nu vom fi pe deplin angajați să respectăm tratatele, nu ne vom îndeplini datoria. De aceea, în această tranziție, este esențial să se respecte tratatele și competențele fiecarei instituții. Competențele Parlamentului, bineînțeles, competențele Consiliului, competențele Comisiei. Fac parte dintre cei care cred că Europa nu avansează cu o instituție care își impune puterea împotriva celorlalte. Cred că este o eroare. Cred că gelozia instituțională este o eroare. Vom fi mai puternici dacă ne sprijinim unii pe alții. Avem interesul să avem un Parlament European puternic și tratatul de la Lisabona îi conferă puteri sporite și avem interesul să avem un Consiliu European cu un leadership coerent și o comisie puternică. O comisie care, conform tratatelor, și citesc tratatul de la Lisabona, o comisie care, după cum spune articolul 7, promovează interesele generale ale Uniunii și ia inițiativele necesare în acest scop, veghează la aplicarea tratatelor și la aplicarea măsurilor adoptate în virtutea tratatelor. Comisia este, deci, cea care trebuie să verifice dacă tratatele sunt aplicate sau nu în această perioadă de tranziție. Este puterea pe care o conferă tratatele Comisiei, o putere pe care și-o va exercita Comisia. Acestea fiind spuse, trebuie să lucrăm în parteneriat pentru a consolida instituțiile europene. Dacă nu avem instituții funcționale, ce se va întâmpla? Statele membre, mai ales anumite state membre, vor avea tendința să ia decizii în afara instituțiilor. Ori nu asta ne dorim. Ne dorim ca deciziile să fie luate în cadrul instituțional, în cadrul unei comunități de drept. Și Asta aș vrea să vă spun foarte cinstit. Haideți să ne consolidăm instituțiile. Am ascultat astăzi pledoaria extraordinară a lui Václav Havel. Extraordinară. Însă, după cum spunea și Jean Monnet, nimic nu se face fără oameni și nimic nu durează fără instituții. Trebuie să creăm instituții puternice și nu putem face acest lucru decât într-un spirit de parteneriat. Iată de ce țin să vă mulțumesc foarte mult pentru sugestiile făcute cu privire la organizarea și structura comisiei. Ca și dumneavoastră, sunt pentru metoda comunitară și sunt pentru respectarea tratatului care prevede o alocare clară a responsabilităților. Nu am nicio intenție să renunț la prerogativele mele. Când voi reprezenta comisia, voi mulțumi tuturor celor care m-au sfătuit și îmi voi asuma responsabilitatea pentru produsul final. Astăzi am ascultat sugestii foarte interesante, însă esențialul este să înțelegem că fiecare trebuie să-și exercite responsabilitățile cu respectarea celorlalte instituții și trebuie să se aibă în vedere interesul general european. Mulțumesc, domnule președinte, pentru intervenție, pentru observații. Trecem acum la alți vorbitori. Mai întâi, Mendez de Vigo, două minute. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând doresc să mulțumesc și domnului președinte Reinfeld, uh, vreau să spun că doar acum câțiva ani tratatul uh, semăna puțin cu uh, <laughs> povestirea Bătrânul și a lui Hemingway. Peștele prinde el uh, urma să fie mâncat de rechin, dar iată că acum, datorită acțiunii Suediei, uh, peștele este întreg, dacă mi îngăduiți această comparație. Um, un uh, spaniol a spus odată că Până la urmă contează rezultatul final și asta, într-adevăr, cred că este adevărul. Tratatul de la Lisabona va intra în vigoare. Domnule Barroso, nu vreau să vă dau sfaturi în legătură cu modul în care vă veți alcătui comisia, pentru că vă apreciez autonomia, independența comisiei. Dumneavoastră vi-a fost acordat mandatul de a conduce comisia și foarte bine că așa stau lucrurile. Acestea fiind spuse, după ce veți uh, numi uh, persoane pentru fiecare uh, portofoliu, vom putea spune dacă suntem sau nu de acord cu decizia dumneavoastră. Cât privește, de, cât privește președintele Consiliului, nu vreau să vă dau nici dumneavoastră sfaturi, ci vreau să vă reamintesc ce s-a întâmplat când s-a redactat prima versiune a tratatului. A existat o propunere conform căreia Um, noul post de președinte al Consiliului ar trebui să fie un prim-ministru care să se fie aflat la putere cel puțin 2 uh, ani și jumătate. Ne-am, uh, a fost numită această clauza uh, John Bruton, care fusese prim-ministru timp de 2 ani și 7 luni și ar fi fost uh, um, calificat pentru acest post. Dar până la urmă am retras această referință pentru că uh, aici în Parlament, ne-am întrebat ce calitate are un prim-ministru pe care nu o au și alți muritori de rând care să nu poată să eh, ocupe această funcție de președinte al Consiliului. Domnule Reinfeldt, trebuie să eh, căutăm cea mai bună persoană care să reprezinte cel mai eh, bine instituțiile care să aibă autoritatea morală de a ajunge la compromisuri în Europa de a ajunge la un consens în Europa. Asta, acesta trebuie să fie criteriul cheie. Dacă, și nu trebuie să avem un vot, unanimitate, ar trebui să fie folosită metoda majorității calificate pentru a găsi cel mai bun președinte posibil al Consiliului. Mulțumesc, mulțumesc domnule Mendez de Vigo. Și acum are cuvântul doamna Ulfskog pentru un minut și jumătate. Eh, herr talman! eu e glad că svensk... Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur de faptul că președinția suedeză a reușit să își îndeplinească obiectivul de a ajunge la o finalizare uh, pozitivă. Uh, însă eu îmi fac griji în legătură de faptul că o mare parte din cetățeni Cred că summitul de la Copenhaga nu va fi povestea de succes pe care ne-o dorim cu toții și poate e motivul pentru care avem și dezbaterea cu domnul Reinfeldt. Avem uh, concluziile Consiliului European pe care le-am citit și în care se spune că emisiile ar trebui să fie reduse până în 2050 cu 80 până la 90%. Însă dacă dorim să atingem acest obiectiv, trebuie să luăm măsuri acum, în momentul de față. Și în acest sens, trebuie să ne gândim la finanțarea acestor măsuri de către țările în curs de dezvoltare și a țărilor uh, emergente, pentru că țările care au cea mai mică contribuție la schimbările climatice vor fi cele mai afectate și dacă nu avem, ajungem la un acord pe această temă, nu vom avea un uh, acord la Copenhaga. Referitor la ce spunea domnul Reinfeld astăzi, Uniunea Europeană a decis să vină cu o contribuție foarte importantă Însă, e, din punctul meu de vedere, această declarație sosește puțin uh, cam târziu. E ca și când ai pune un uh, plasure când ai nevoie de o operație pe cord. 57 de miliarde pentru următorii doi ani. E o cifră pe care a, a angajat-o Consiliul. Nu cred însă că a făcut vreo obligație, vreun angajament în acest Ce sens? Vorbește de discuțiile cu SUA, cu China și așa mai departe. Uh, nivelul ambițiilor este foarte mare, însă cred că ar trebui să fim mai exact. exact. Ar trebui să îl întrebăm pe domnul Reinfeldt, dar a plecat din sală. Mă întreb dacă președinția suedeză, în perspectiva summitului de la Copenhaga, și-a făcut calculele, pentru că nu ne putem permite ca el să eșueze. Vă mulțumesc. Are acum cuvântul. Mulțumesc, mulțumesc, deși ați depășit timpul de vorbire. Acum dau cuvântul domnului Alexander Lamdorf pentru un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Datorită tratatului de la Lisabona, instituțiile vor fi mai democratice, va exista o procedură pentru audierea înaltului reprezentant, vor uh, exista audieri pentru comisari, însă nu îl vom audia pe președintele Consiliului. Nu va exista nici uh, control uh, parlamentar în privința lui. Președintele Consiliului trebuie să fie un arbitru și cerința minimă pentru a fi numit este să existe un consens în Consiliu. După cum spunea Guy Verhofstadt, când alegi un papă, alegi un catolic. Când alegi un președinte al uh, Consiliului European, alegi un uh, pro-european, cineva care crede în idealul european. Avem nevoie de cineva care să uh, fie pentru Europa. Dacă nu am uh, fi purtat această dezbatere cerută de grupul liberal, am fi auzit de aceste numiri doar din uh, presă. Trebuie să se echilibreze centrul, stânga și dreapta. Vă mulțumesc! Mulțumesc și acum are cuvântul Ianic Jadot pentru un minut și jumătate. Merci, monsieur le président Mulțumesc, domnule președinte. Schimbările climatice au dus la 300.000 de morți. Uh, lipsa de acțiune este o crimă împotriva omenirii. Știm că nu avem o soluție miracol și totuși uh, negocierile s-au oprit. E ușor să spunem că e din vina Statelor Unite, însă noi credem că răspunderea Europei este foarte mare. Din păcate, Europa uh, nu mai este, așa cum spunea primul ministru, nu mai este pionierul în cadrul acestor negocieri climatice în, uh, pe întreaga planetă, dacă raportăm uh, angajamentele Uniunii Europene vor duce la patru grade în plus uh, de grade Celsius. Nu putem accepta acest lucru și nu mai putem să ne ascundem, așa cum spune domnul Barroso, împotriva uh, aspectului legislativ. Conform studiilor independente, Japonia, Norvegia și Elveția sunt gata să facă eforturi mai mari decât Europa. Printre țările emergente, China, Africa de Sud, Brazilia sau Indonezia doresc și ele să-și asume angajamente pe plan intern care depășesc nivelul uh, pe care le comandă comunitatea științifică. Dacă e să tragem un învățământ din discursul discursul domnului Václav Havel e lecția modestiei și a uh, realismului. Haideți să nu mai pretindem că nimic nu se uh, schimbă în afara Europei, că lumea nu s-a schimbat de la tratatul de la uh, Kyoto și că Europa e în uh, prima linie a comunității internaționale. Dacă nu ținem cont de solicitările Parlamentului European și mai ales ale Comisiei Envi, Consiliul și-a asumat o răspundere grea cea a eșecului la Copenhaga. Nu e prea târziu, Europa poate să revină în prima linie, trecând imediat la o reducere de 30%, cel puțin să aloce 30 de miliarde de sprijin înspre țările din Sud și astfel le vom ajuta pe aceste țări și vom uh, smulge un acord americanilor. Vă mulțumesc! Mulțumesc și acum are cuvântul pentru un minut domnul Coran Szymanski. Mulțumesc. Consiliul concluziile Consiliului din octombrie sunt o ocazie foarte bună de a revizui poziția Consiliului în privința schimbărilor climatice. Eforturile noastre ar trebui să fie condiționate de eforturi similare făcute de chinezi, americani și brazilieni. Nu ar trebui să ne ruinăm economiile contribuind la eforturile altor țări. Trebuie să finanțăm eforturile tehnologice în interesul uh, mediului înconjurător. În Uniunea Europeană, împărțirea contribuțiilor ar putea face ca anumite state membre să plătească de două ori, o dată în sistemul de schimburi de emisii și o dată finanțând alte țări. Mulțumesc și acum are cuvântul domnul Mario Borghezio pentru două minute. Președinte, pochi... Mulțumesc, domnule președinte. Acum doar câteva zile a fost dată o sentință cu efecte foarte grave ale curți, a Curții Drepturilor Omului de la Strasbourg. Este un precedent foarte grav în legătură cu acesta s-a exprimat în mod prea precaut Comisia Europeană. E vorba de interdicția față de statul italian de a impune crucifixele în sălile de clasă din Italia. E vorba aici de o, un atac asupra principiului libertății. E o gravă încălcare și a principiului subsidiarității. Dacă ziua bună se cunoaște de dimineață, trebuie să ne temem în legătură cu modul în care va evolua această problemă cu adoptarea tratatului de Lisabona. Oare suntem siguri că nu va continua această derivă periculoasă, această încălcare a, unui, a drepturilor statelor suverane E vorba de un pericol de care trebuie să ne ferim. Comisia ar fi trebuit să reacționeze mult mai ferm, mai ales pentru că în fața protestului unanim, pentru că toate forțele politice italiene au protestat aici în Parlament, uh, acestea reprezentând uh, sensibilitatea poporului italian, apartenența sa uh, nici politică, nici religioasă, ci culturală, după cum spunea un o personalitate religioasă care spunea că nu putem să nu ne afirmăm creștini, astăzi uh, se desfășoară multe reuniuni, e o stare de confuzie, nu se știe dacă nu trebuie cumva organizat o reuniune extraordinară la Bruxelles. Dar eu mă întreb un lucru, văzând, uh, uh, numele care sunt în circulație, Bacrene, Miliband și Van Rompuy, pentru înaltele funcții europene. Nu, nu a observat nimeni că toți trei frecventează reuniunile bilaterale sau trilaterale. Eu cred că trebuie, odată pentru totdeauna, să stabilim principii de transparență, uh, pentru că uh, <laughs> instituțiile noastre se laudă în continuu cu transparența, dar trebuie să ne întrebăm dacă aceste persoane sunt candidate uh, a forțelor politice din țările lor sau ale acestor grupuri oculte care se reuni, reunesc pentru a lua hotărâri peste capetele popoarelor suverane. Mulțumesc, domnule Borghezi, și acum are cuvântul domnul Francisco Sosa Wagner pentru un minut. Señor presidente, superada la inquietud generada por la aprobación del Tratado de Lisboa. Domnule președinte, având în vedere îngrijorarea legată de ratificarea tratatului de la Lisabona, cred că a sosit momentul să ne gândim la felul în care vom trata atitudinile naționale uh, în acest proces de construcție europeană. pentru că e foarte important să ne gândim acum la rece în legătură cu măsurile posibile pe care le-am putea adopta în uh, lunile și anii următori. În calitate de modest deputat, eu mi-aș dori ca președintele Consiliului uh, European să fie un bărbat sau o femeie care să fie pătruns de valorile europene, care să poată să se identifice cu valorile europene și care să respecte, uh, să, să militeze pentru respectarea Cartei Drepturilor Fundamentale. Vă mulțumesc! Dragi colegi, aș dori să vă aduc la cunoștință că o delegație Senatului din Malaezia este prezentă în galeria uh, oaspeților și aș dori să urez un călduros bun venit acestei delegații condusă de excelența sa, domnul senator Dato Wong von Meng, președinte al Senatului și aș dori să vă reamintesc că relațiile dintre Parlamentul European și Parlamentul Malaeziei sunt uh, foarte rodnice și constante. Malaezia este o societate uh, cu o economie înfloritoare și care joacă un rol important în cadrul Asociației Națiunilor din Asia de, de Sud-Est. Deci, este o plăcere pentru noi să urăm bun venit prietenilor și colegilor noștri din Senatul Malaeziei. Sperăm ca vizita dumneavoastră să fie foarte uh, uh, rodnică. Mulțumesc încă o dată și acum are cuvântul domnul Brock pentru două minute. Herr Präsident, äh,